Good. Empezamos por el informe. Începem cu raportul doamnei Stiller în ceea ce privește produsele pentru construcții. Are cuvântul domnul Kalinowski. Dziękuję panie przewodniczący. Sektor budowlany. Mulțumesc domnule președinte. Sectorul construcțiilor este un sector important în orice țară. Dacă dorim să stimulăm creșterea, nu putem să trecem cu vederea acest sector important. Realizăm cu toții cât de important este să fim siguri că o clădire este bine asigurată, fie ea privată sau publică. Și raportul acesta dorește să elimine barierele în cadrul comerțului și uh, în calea comerțului și pentru a lupta pentru prețuri competitive. Va fi așadar beneficiar pentru întreaga Europa. Eu susțin ideea sporirii un uh, siguranței uh, lucrătorilor din acest domeniu. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Antonioți, un minut. Señorías, los que no vayan a participar en la explicación de voto. Doamne și domnul, cei care nu doriți să vă explicați votul, uh, părăsiți sala în liniște. Nu aud multe, domnule președinte, însă în legătură cu raportul uh, Stiller, e clar că e foarte importantă în industria uh, construcțiilor în Europa. Sunt uh, probleme care afectează pe cei câteva milioane de cetățeni care activează în domeniu. Prin urmare, acest raport este un instrument uh, bun uh, pentru a lupta cu barierele tehnice și naționale care previn dezvoltarea pieței produselor de construcție în Uniunea Europeană. Ni se permite să continuăm să construim piața internă în acest uh, domeniu. Mi-a plăcut uh, trimiterea la IMM-uri uh, în acest raport și atenția care a fost dată produselor reciclabile care ne ajută în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a sublinia faptul că există probleme care țin de siguranța și sănătatea lucrătorilor din acest domeniu. Orientările pe care le-a inclus aici uh, raportorul sunt uh, folositoare, dar nu suficiente și datoria noastră este să dezvoltăm mai departe toate aceste lucruri în viitorul apropiat pentru a ne asigura că lucrătorii din domeniul construcțiilor se bucură de un nivel înalt de protecție. Tragedia uh, accidentelor de muncă afectează întreaga Europa și trebuie să facem ceva în legătură cu acest subiect. Mulțumim, uh, domnule Antonioți. Domnul Tacul are cuvântul. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää Katrin Stieleri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc mai întâi lui Catherine Styler pentru acest raport cu adevărat foarte bun. Este important să garantăm o unificare a produselor uh, de construcții, a materialelor de construcții, pentru că aceasta ar îmbunătăți uh, calitatea construcțiilor în Europa în general. De asemenea, ar fi important și pentru concurență să obținem acest lucru, dar o concurență nu este bună în sine, ci doar pentru rezultatul pe care îl aduce. Aceasta înseamnă că toate clădirile trebuie să fie sigure atât pentru utilizatori cât și pentru cei care lucrează pe șantier. Este important Așadar, să avem o armonizare în acest domeniu care facilitează comerțul și comerțul poate să ducă la mai bune practici. Iată deci de ce acest uh, raport este esențial pentru multe țări în Europa, pentru că în multe țări se aplică în continuare materiale de proastă calitate și este esențial să avem inovare, mai bune practici și produse mai bune în Europa. Și trebuie, de asemenea, să nu uităm că aceste produse nu trebuie să fie periculoase pentru sănătate. Îi mulțumesc doamnei Styler pentru acest raport foarte bun și subliniez încă o dată că acesta este esențial pentru sectorul construcțiilor în Europa și în ceea ce privește securitatea. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum un minut, domnul Hannon. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, președintele Franței a venit la Londra și a spus că trebuie să ne alăturăm proiectului de asistență la moneda euro. Uh, lăsăm deoparte dacă trebuie să ne implicăm din nou în problemele altora. Însă care este greșeala logică aici? Spune că integrarea europeană nu funcționează, așa că avem nevoie de mai multă europeană integrare, de, de mai multă integrare europeană. Uh, Uh, barca mea uh, se tot răstoarne, așa încât vă rog faceți-mă capitan de vapor. Oricare ar fi problema, răspunsul este întotdeauna o integrare europeană mai mare. Însă, în mod clar, uh, vine momentul în care nu mai putem să ne impunem atât pe piață și asupra opiniei publice acest vraja europeană începe să se destrame. Thank you, Mr. Hannan. Mulțumim, domnule Hannan. Trebuie să spun că explicația dumneavoastră nu a avut nimic de a face cu subiectul raportului. Însă, oricum, aveți dreptul să vă exprimați. Acum, raportul doamnei Strifler în legătură cu ajutorul umanitar. Are cuvântul domnul Mastela, un minut. Președinte, Uniunea Europeană. Domnule președinte, Uniunea Europeană este primul donator uh, de ajutoare umanitare din Europa și contribuția sa reprezintă mai mult de 40% din ajutorul umanitar mondial. Uniunea Europeană, prin politica sa, demonstrează angajamentul său specific pentru cei uh, din uh, statele care au nevoie de ajutor pentru că se află în poziții vulnerabile. Consensul privind ajutorul umanitar uh, semnat pe 15 decembrie de către cele trei instituții europene reprezintă un pas important uh, în ceea ce privește uh, acest domeniu. Angajamentul este luat în numele statelor membre și în numele Comisiei Europene. În ultimii ani a existat un răspuns mai adecvat la crizele umanitare și chestiunile și actorii uh, umanitari și militari uh, au început să se cunoască mai bine și să-și uh, respecte propriile mandate. Evident, protecția civilă și măsurile luate aici trebuie să se alinieze cu acest consens la care s-a ajuns în Uniunea Europeană. Mulțumim, domnule Mastela. Domnul Antinor are cuvântul acum pentru un minut. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul pe care l-am adoptat astăzi al doamnei striffler căruia vreau să-i mulumesc mulțumesc și să o felicit, este un raport pentru o creștere mai eficientă și o mai bună eficacitate în distribuirea ajutorului umanitar. De aceea Uniunea Europeană trebuie să colaboreze mai bine pentru a putea ajunge la un răspuns colectiv mai eficient în ceea ce privește ajutoarele umanitare și pentru a respecta în general dreptul umanitar internațional. Trebuie să facem acest lucru astfel încât toți operatorii în domeniul uh, ajutorului uh, umanitar să poată să aducă bunurile la populațiile nevoiașe. Trebuie de aceea să încercăm să folosim programele bilaterale sau programele comisiei pentru a reuși, pentru a face mai mult decât s-a făcut până acum. Există foarte multe nevoi peste tot în lume, iar distribu- distribuirea acestor ajutoare este în continuare destul de riscantă și de periculoasă pentru personalul care lucrează în general la nivel mondial. Având în vedere aceste exigențe, este binevenit acest raport care face ca ajutoarele Uniunii să fie să respecte în același timp principiile de neutralitate, independență și imparțialitate și în același timp să ajungă repede la destinație, la victimele care le așteaptă în funcție de nevoile lor specifice. Mulțumesc! Mulțumesc, doam, domnule Antinogo. Iar acum are cuvântul domnul, domnul Antonioții. L'aumento esponenziale delle catastrofi naturali creșterea exponențială a dezastrelor naturale, atât în cantitate cât și ca și gravitate, ne confruntă cu crize, crize și în același timp uh, proliferarea crizelor umanitare la nivel internațional arată că trebuie să consolidăm instrumentele care sunt la dispoziția Europei pentru a lupta împotriva dezastrelor. Sunt de acord cu abordarea generală a raportului, însă se spune și că Uniunea Europeană trebuie să promoveze principiile umane, umanitare. Acțiunea, acțiunile externe ale Uniunii Europene sunt reflectate în Tratatul de la Lisabona și Uniunea Europeană trebuie să își consolideze uh, poziția ca primul donator internațional. Uh, sunt de acord că este imperativ să consolidăm acest uh, consens și acțiunile noastre. Trebuie să colaborăm mai bine la nivel internațional și să nuanțăm responsabilitățile regionale. Now you have the floor. Acum Domnule Hanan, aveți cuvântul. Un minut. Nu mai doriți să interveniți? Nu? Bine. Atunci trecem la raportul doamnei Sârbu în legătură cu agricultura ca sector strategic în contextul securității alimentare. Are cuvântul un minut domnul Higgins. You see Thank you, Mr. President. I had... Mulțumesc, domnule președinte am putut să votez acest raport pentru că se confirmă că securitatea alimentară este un drept uh, de bază al omului. În ciuda obstacolelor legate de resurse naturale limitate, uh, situația naturală și schimbarea climatică, uh, Uh, producția de alimente trebuie să crească cu 70% pentru a răspunde cererii unei populații de 9 miliarde până în 2050. Mai multe 900 de milioane de persoane din lume suferă de sărăcie cronică. În Europa, 16% din cetățeni trăiesc sub pragul sărăciei. Trebuie să facem față acestei probleme. Politica agricolă după 2013 trebuie să recunoască acest lucru și avem nevoie ca bugetul să se mențină cel puțin la nivelul actual. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Higgins. Are cuvântul acum domnul Rode. Tak for det, herr formand. Parlamentet har i dag Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul a adoptat uh, astăzi raportul pe tema agriculturii și a numit astfel acest uh, sector ca fiind unul esențial pentru Europa. De fapt, acest lucru se știa de mult. Trebuie să recunoaștem că acest sector este important pentru creșterea durabilă și pentru sănătatea publică. Însă, în acest domeniu intră și programele pentru fructe și pentru lapte. Nu vrem însă mai multe programe de ajutorare pentru lapte, de exemplu. Trebuie să vă atragem atenția că suntem împotriva acestor propuneri și că am votat împotriva lor. Cu toate acestea, ele au fost adoptate. Dar nu trebuie să stricăm imaginea de ansamblu din cauza acestui vot. Programele școlare, alte aspecte legate de investițiile în domeniul vinului, nu sunt neapărat cheia. Trebuie să dăm posibilitatea noilor tehnologii în agricultură pentru a avea și surse alternative de venit. Dar, pe total, considerăm că raportul este bun și de aceea am votat pentru el în total. Mulțumesc, care cuvântul domnul Mastela. Presidente, la sicurezza alimentare rappresenta... Domnule președinte, siguranța alimentară reprezintă un drept uh, fundamental uh, uman și uh, trebuie să fie realizat clar acest lucru. Trebuie asigurat uh, un acces economic și social suficient uh, pentru la resursele alimentare și în viitor uh, această nevoie va trebui luată în considerare de Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să avem un răspuns clar la provocarea pe care o reprezintă siguranța alimentară din perspectiva crizei economice, a schimbărilor climatice și a păstării unui echilibru de ansamblu în Uniunea Europeană. Trebuie să încurajăm nu doar competitivitatea produselor noastre, ci și agricultura tradițională, agricultura uh, organică și rețelele uh, locale de distribuție. Acestea vor oferi mereu o contribuție importantă uh, siguranței alimentare și reprezintă maniera cea mai eficientă de a folosi terenurile agricole prin metode care au fost dezvoltate în mod specific în aceste regiuni specifice în perioade lungi de timp. Mulțumim, domnule Mastela. Acum are cuvântul pentru un minut uh, domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Rolul nostru în calitate de eurodeputați este să îmbunătățim standardele de viață ale cetățenilor europeni și să le dăm acces la alimente de calitate. Lipsa de alimente și prețurile ridicate sunt de obicei uh, legate de neliniștile sociale sau de griji și nu trebuie să lăsăm această stare să se instaleze în Europa. Dacă ne uităm la schimbările climatice și la dezastrele naturale, criza economică, vedem că securitatea alimentară este în pericol. Foarte multe persoane trăiesc sub pragul foametei de aceea trebuie să luăm o decizie de a atribui agriculturii un statut special și să ne, aceasta să ne permite să luăm măsuri specifice, măsuri uh, destinate unor scopuri precise când avem momente de criză. Mulțumesc, care cuvântul domnul Pirilo, un minut. Președinte, certeța ne la... Mulțumesc, domnule președinte. securitatea alimentară și asigurarea unui, unei furnizări de alimente este o problemă crucială nu doar în Europa, ci și în lume. Acest raport recunoaște securitatea alimentară ca un drept fundamental. Securitatea alimentară poate să fie atinsă doar dacă rezolvăm două probleme principale, volatilitatea piețelor și a prețurilor și uh, caracterul sigur al furnizării. Europa trebuie să ia măsuri concrete pentru a asigura uh, furnizarea cu alimente, pentru că există în continuare uh, situații asimetrice în legătură cu produsele europene și cele din afară. Vă mulțumesc. Urmează un minut, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să constat că recunoașterea agriculturii ca sector strategic pentru siguranța alimentară este un raport care m-a bucurat foarte mult, pentru că astfel importanța agriculturii este din nou subliniată. Prima concluzie pentru mine este că avem nevoie și pe viitor de o politică agricolă comună foarte puternică și mulțumesc raportoarei. Însă la un punct am votat împotrivă și anume la crearea unui program de ajutorare pentru alimente în Uniunea Europeană. Cred că ajutorul la fața locului, deci ajutorul pentru ca nimeni să nu moară de foame în Europa, trebuie să rămână în competența statelor membre, pentru că acolo se înțeleg mai simplu problemele mai repede și cred că cel mai bine de aceea trebuie acționat local. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar, și acum are cuvântul un minut, doamna Toți. This report highlights the need acest raport uh, subliniază nevoia siguranței alimentare pentru cetățenii pe care îi reprezentăm și subliniază în același timp uh, și importanța bunurilor publice pe care le produc fermierii, adesea cu uh, puțină recunoaștere sau deloc. Recent am auzit discursuri care indicau faptul că politica agricolă comună ar trebui să devină o politică de mediu. Cred eu că asta ne va face să credem în mod greșit că uh, fermierii uh, vor uh, face uh, bine dacă importă bunuri din afara Uniunii Europene. Nu așa ar trebui să stea lucrurile. Fermierii noștri ar trebui să fie susținuți să producă alimente într-o manieră care nu este dăunătoare mediului și în ceea ce privește bunurile importate, piața noastră este pur și simplu prea volatilă în ceea ce privește prețurile și consecvența furnizării de alimente. Prin urmare, trebuie să încurajăm tinerii fermieri uh, pentru a asigura un viitor agriculturii, trebuie să facem mai multe cercetări, să ne ocupăm de inovație pentru a face metodele de producție mai eficiente și trebuie în același timp să reducem birocrația pentru uh, a nu-i împiedica pe fermierii noștri să desfășoare activitatea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Dați. Acum, pentru un minut, domnul Iugias. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele săptămâni, diverse comisii parlamentare au examinat politica agricolă comună și, în special, reforma PAC care va veni după 2013. Este foarte clar că securitatea alimentară este un principiu fundamental al agriculturii și acesta trebuie fie, să fie văzut în lumina celor uh, discutate în raportul votat astăzi, care vorbește despre securitatea alimentară ca un drept fundamental care trebuie să fie protejat. Însă, trebuie să fim atenți și în momentele de urgențe, cum ar fi scandalul diox- dioxinei, care a fost descoperită uh, pe, în anumite ferme. Și, de asemenea, trebuie să asigurăm calitatea pe întregul lanț de producție, calitatea de viață a fermierilor și calitatea piețelor unde se uh, comercializează aceste produse. Acest raport face parte dintr-o serie de uh, măsuri agri- agricole. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Mețaros. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, producția alimentelor în lume este expusă la amenințări uh, sporite. Una dintre acestea este uh, schimbarea climatică, care pune în pericol lanțul alimentar pentru 9 miliarde de oameni care vor trăi pe pământ în anul 2050. Prin urmare, ar trebui să oferim anumite răspunsuri uh, la provocările pe care le presupune siguranța alimentară. Și aici nu mă refer doar la competitivitate, ci și la agricultura tradițională, la micile ferme, fermele organice și uh, la interesele locale, care toate ar trebui sprijinite. Ca rezultat a schimbărilor climatice avem un număr sporit de dezastre naturale, care nu permit o folosire eficientă a unor uh, largi suprafețe de teren. Pentru a ne atinge obiectivele descrise și pentru a oferi uh, venituri corecte fermierilor, ar trebui uh, să susținem bugetar agricultura. Agricultura ar trebui considerată sector strategic în ceea ce privește siguranța alimentară, de aceea susțin acest raport. Mulțumim foarte mult, domnule Mesaroș. Acum, pentru un minut, domnul Tarabela. Domnul Tarabela nu este în sală, prin urmare, pentru un minut, dăm cuvântul domnului Tacula. Ensinnäkin haluan sanoa, että on erittäin hyvä, että tänään Euroopan parlamentti... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi se pare foarte bine că Parlamentul European a recunoscut că agricultura are o importanță strategică pentru siguranța alimentară, pentru că alimentele pe care le producem în Uniunea Europeană trebuie să fie în primul rând sănătoase, curate și trebuie să avem grijă ca să se pune accentul mai mult pe calitate decât pe cantitate. În momentul de față, cantitatea este în continuare o prioritate. Alimentele pe care le oferim consumatorilor europeni trebuie să fie și bune, trebuie să aibă o calitate nutritivă foarte bună. Statele membre din Uniunea Europeană trebuie să țină cont însă și de specificitățile lor. Fiecare țară are nevoie de propria sa agricultură pentru ca să se poată aplica principiul drumului cel mai scurt pentru alimente. Domnule președinte, vreau să subliniez că sănătatea este esențială în cazul alimentelor și sper ca Tocmai producția la fața locului și distribuția la, în apropiere, furnizarea către locații apropiate să fie păstrată ca principiu, pentru că astfel în Uniunea Europeană se poate continua o agricultură sănătoasă. Este o bază foarte bună, un principiu important de care avem nevoie în agricultură. Mulțumesc, domnul Tartarela are cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat cu multă convingere pentru un raport atât de important și aș dori să subliniez paragraful 35 din avizul Comisiei pentru mediu, un aviz foarte bine structurat care insistă pe importanța Agenției Europene pentru Securitate Alimentară, care trebuie să evalueze toate riscurile în lanțul alimentar și care este menită să protejeze sănătatea cetățenilor europeni. În acest context, uh, este de dorit ca fiecare stat membru să înființeze un organism de uh, protecție corespondent acestei agenții. Ceea ce s-a întâmplat recent în Germania, arată că avem nevoie în fiecare stat membru de un organism de, pentru securitate alimentară. Și este surprinzător că în Italia, după crearea unei asemenea agenții, guvernul s-a răzgândit. Nu trebuie să uh, ținem cont de buget atunci când este vorba de securitate și siguranță. Bine, s-au terminat uh, explicațiile de vot și întrerupem ședința până la ora 15. Vă mulțumim!